Can we just start the meeting? And I would like to welcome everybody who is present. And I would like to remind you that this meeting. Vreau să vă reamintesc că această reuniune se transmite și pe internet, ca de obicei. Vă informez și că domnul Sevrakakis, vicepreședintele, a cerut 10 minute pentru a-și prezenta avizul cu privire la politica maritimă integrată înainte de atelier și dezbaterea o vom purta mâine. Vă informez de asemenea că în sală îi avem și pe uh, primarii care reprezintă rețeaua insulelor mici din Grecia. Uh, de asemenea, din acest motiv, i-am dorit să-i, lua, să-i dăm cuvântul domnului Stavrakakis pentru a lua cuvântul. Dacă sunteți de acord cu această schimbare, atunci uh, vom începe chiar acum ședința. Uh, ordinea, proiectul de ordine de zi se consideră adoptat. Ca de obicei, avem 18 uh, limbi disponibile. Primul punct l-am Uh, parcurs. Al doilea punct, comunicările președintei. Foarte pe scurt, uh, urez bun venit delegației primarilor care reprezintă insulele mici din Grecia. Aș dori să vă informez că se pregătește o delegație la Main, Mannheim, Heidelberg și Ludwigshafen în 22-27 iunie, deci între mâine și sfârșitul săptămânii. A fost o, este o deplasare aprobată de birou. Avem trei colegi, trei din Germania, care participă la această delegație. Scopul este, ca de obicei, să examinăm felul în care s-au făcut investițiile uh, susținute din fondurile structurale și, de asemenea, un dialog cu actorii locali în ceea ce privește politi- politicile de coeziune. Ian Albrecht este președintele acestei delegații. În al treilea rând, după cum știți, astăzi și mâine există întâlniri uh, informale ministeriale la Toledo, uh, în primul rând în legătură cu uh, locuințele și, uh, în al doilea rând, o întâlnire în legătură cu dezvoltarea urbană. Uh, avem reprezentanți acolo, doamna Ocuni, uh, domnul Olbricht și eu însumi. În al patrulea rând, urez bun venit domnului Stavrakakis și rugăm să ia cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă urez, vreau să urez invitațiilor noștri bun venit la Bruxelles și la Parlamentul European. Este vorba de primarii din micile orașe. Vreau să vă prezint uh, proiectul de aviz în ceea ce privește politica maritimă integrată, uh, progresul de până acum și noile provocări. Stimați colegi, uh, utilizarea durabilă a mediului maritim este o condiție esențială pentru viabilitatea și supraviețuirea întregii Europe. Uh, supraviețuirea unor sectoare cum ar fi pescuitul, agricultura, energia, transporturile, turismul, toate acestea se evoluează constant, ceea ce creează noi condiții de lucru pentru uh, populațiile locale. Există foarte multe presiuni asupra mediului maritim Trebuie să vedem cum putem să asigurăm un echilibru, un, o dezvoltare echilibrată pentru a asigura un viitor cetățenilor noștri europeni. În acest sens avem o politică maritimă care deocamdată nu are un aspect social. Ocuparea, calitatea, de vi- calitatea vieții, traiului, care trebuie să constituie obiective pentru Europa 2020. Acum eu vreau să salut abordarea novatoare pe care a abordat-o Comisia Europeană în ceea ce privește propunerile de politici de decizie în sectorul maritim. Toate chestiunile legate de oceane și de mările Europei uh, sunt legate între ele și toate politicile legate de mare trebuie să fie dezvoltate în mod coerent Această abordare trebuie să respecte 100% subsidiaritatea. Este vorba de prima axă a politicii maritime integrate. Uh, vorbim aici de toți actorii implicați la nivel local, regional, național, care trebuie să participe pentru a evalua și utiliza cel mai bine instrumentele disponibile. În acest context am introdus programe orizontale de protecție a mării, planificare maritimă, colectare de informații și de date și toate acestea contribuie la uh, politica maritimă integrată și permite introducerea unor noi obiective. Nu în cap dubii, că această politică maritimă a uh, introdus o nouă cultură a gestionării. Este vorba de colaborare în aplicare a acestor programe. Multe regiuni au inclus aceste principii în programele regionale, de exemplu, regiunea Bretania, care a Uh, pus bazele unui program specific pentru regiunile de coastă. În proiectul meu de aviz vreau să incorporez punctele principale care pentru mine reprezintă uh, liniile principale ale uh, provocărilor viitorului. Uh, ținând cont de politica regională și de dezvoltarea regională, trebuie să acordăm o atenție uh, specială următorului punct. În primul rând, trebuie să recunoaștem coeziunea ter- teritorială. Apare în tratatul de la Lisabona și poate fi utilizată ca o nouă bază de integrare a pieței interne eh, cu transportul maritim pe eh, distanțe scurte și pentru îmbunătățirea conexiunilor între regiunilor, regiunile maritime ultraperiferice și insule cu continentul. În același context, uh, trebuie să subliniem importanța factorului transport, pentru că deseori costul comunicărilor maritime uh, depășesc costurile de uh, înregistrate de transportul terestru. De asemenea, aici trebuie să discutăm despre competitivitate. Trebuie să ne gândim de asemenea și la coeziunea economică politică și teritorială. Trebuie să uh, reîncepem să îmbunătățim uh, relațiile cu aceste regiuni maritime. În al treilea rând, trebuie, este necesar să avem strategii de dezvoltare regională care să țină cont de caracteristicile fiecărei regiuni. În al patrulea rând, trebuie înființat un serviciu în cadrul Comisiei, Europene, Comisiei Europene pentru a trata cu problemele regiunilor insulare. Pentru ca acestea să uh, fie avute în vedere în momentul în care se discută politica maritimă integrată. De asemenea, cred că este important să se încurajeze aplicarea de măsuri pentru securitatea maritimă. Stimați colegi, aștept cu mare interes comentariile, remarcile și criticile dumneavoastră în cadrul dezbaterii care va avea loc mâine. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Încheiem acest punct astăzi și continuăm mâine cu discuția acestui aviz. Uh, mulțumesc foarte mult, George, și trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, simplificarea politicii de coeziune. Poate că vă amintiți că am decis în luna martie acestui an să organizăm acest eveniment ca parte a pregătirii deciziilor pentru politica viitorului. De asemenea, regulamentele cu privire la viitorul cadru de reglementare, am decis să avem această discuție, discuție și pentru că recent am participat la Parlament la mai multe uh, discuții a procesului de simplificare propus de comisie în contextul crizei. De asemenea, este important să știm astăzi cât de multe din ceea ce am făcut noi pentru simplificare trebuie să fie menținute, atenuate sau uh, eliminate după această primă experiență. Ne aflăm acum în uh, plină simplificare pe teren și uh, în acest context uh, discuția actuală are o importanță majoră. Însă bineînțeles că provocarea principală a simplificării decurge din complexitatea acestei politici și din sistemul de gestionare pe care îl avem. Însă trebuie să ne amintim și că această politică a avut întotdeauna ambiția de a moderniza ehm, și de a se adapta în lumina provocărilor care au apărut de-a cursul timpului. De asemenea, ehm, ehm, o trebuie să ținem cont și de eficientizarea proceselor și de uh, gestiona, de bună gestionare financiară. Au existat diverse motive, însă uh, totul se reduce la uh, a avea o politică mai utilă și mai uh, simplă. Atunci când privim simplificarea, aceasta privește un echilibru între multe domenii felul în care este programată, implementată, controlată această politică, precum și evaluarea sa. Vorbim și despre găsirea uh, unui echilibru corect între diversi actori care funcționează în acest sistem. Mă gândesc la rolul instituțiilor europene, nu doar Comisia Europeană, ci și Parlamentul European și Consiliul. Uh, aceste instituții care conlucrează și de asemenea la, la celelalte niveluri, uh, cel național, regional, local. Aș dori doar să spun că ceea ce uh, face și mai urgentă această simplificare uh, sunt următorii factori. Ambiția Comisiei Regii este să păstreze valoarea adăugată a gestionării comune. Pentru că ar fi mult foarte simplu să simplificăm lucrurile acordând bani bugetelor, însă noi credem aici în valoarea gestionării comune. este un lucru necesar, dar și dificil Ceea ce este important aici, în efortul de simplificare, este să nu periclităm bugetul european, care provine din buzunarele contribuabililor. Este de asemenea important pentru că vrem să consolidăm abordarea inovatoare față de politica de gestionare financiară, dar și tipul de proiecte eligibile care uh, fac ca acest sistem să fie mai dificil, program, sistemul de programare și implementare. Aș spune de asemenea că simplific, avem nevoie astăzi de simplificare pentru că considerăm că trebuie să ținem mai bine cont de situațiile diversificate din regiuni și orașe și diverse teritorii. Avem nevoie de o flexibilitate mai mare în uh, gestionarea acestei politici. Am invitat la această discuție astăzi două personalități care uh, sunt experți. Este vorba de profesorul John Bachtler, profesor de uh, la Universitatea din Strathclyde din Glasgow și Roland Blomeyer și aici nu știu exact de unde vine domnul Blomeyer care vine de la Blomeyer and Sons și ne va explica mai exact care este uh, funcția sa și nivelul său de experiență. Știm însă că sunteți foarte implicat în politicile noastre. Vă mulțumim că ați uh, putut veni și avem și trei colegi din administrațiile naționale care vor lua cuvântul. Graham D. Watson din guvernul scoțian, care conduce autoritatea de certificare și finanțare pentru fondurile structurale europene, domnul Marek Kalupa, director în, al, la Departamentul de Coordonare a implementării fondurilor europene în uh, Ministerul pentru Dezvoltare Regională în Polonia și un uh, reprezentant al Ministrului de, Finan- Ministerului de Finanțe din Republica Cehă. Începem cu domnul John Bachtler. Uh, din păcate, colegul care este responsabil cu Uh, prezentările PowerPoint este undeva în spate, deci uh, nu vă poate vedea și trebuie să spuneți când vreți să treceți la, următoarea, la, următorul, la următoarea foaie de prezentare. Mulțumesc și John, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc pentru invitația de a participa la acest atelier foarte interesat referitor la simplificare. Eu reprezint Centrul de Studii Europene de la Universitatea Strathclyde din Glasgow, ne specializăm pe cercetare în domeniul politicii europene. În uh, timpul scurt pe care l-am la dispoziție, mă voi referi la o serie de aspecte care sunt abordate în detaliu într-un studiu pe care vi l-am distribuit împreună cu această prezentare. Am să mă refer în prezentarea mea la trei subiecte. În primul rând, am să prezint principalele eforturi de simplificare în contextul actual și să vedem care sunt discuțiile pe această temă referitoare la simplificare. Am să subliniez inițiativele care au fost inițiate în ultimii ani și am să fac și o evaluare a acestor măsuri de simplificare pe baza întrebării cât de utile, de valoroase au fost aceste măsuri de curând introduse. Și analiza o voi face uh, bazându-mă pe un mix de surse. Și în ultimul rând, am să analizez dezbaterea curentă referitoare la viitorul politicii de coeziune până în 2013, care în parte are legătură cu simplificarea, mai ales din perspectiva gestionării și controlului. Pentru început, pe următorul slide, vom vedea contextul în care se situează inițiativele de simplificare. În ceea ce privește politica de coeziune și simplificare, aceasta este partea unui set mai larg de inițiative care au fost demarate în cadrul Comisiei pentru a îmbunătăți administrația, lucru care s-a întâmplat în ultimii 10 ani. Există un proces în derulare pentru simplificarea tuturor domeniilor politicii, pentru a codefini legislația, de exemplu, și există aici o serie de acte, uh, există extrase care au fost avute în vedere. Au fost făcute eforturi pentru a reduce costurile administrative legate de birocrație, ca parte a unui efort de a evalua impactul principalelor propuneri politice. Întrebarea este uh, dacă aceste propuneri sunt cea mai bună opțiune pentru a atinge obiectivul urmărit. Și există o serie de alte inițiative, de exemplu colaborarea cu statele membre sau interinstituțională pentru o mai bună reglementare. În contextul politicii de coeziune trebuie să ne amintim Agenda 2000, propunerile acestei, acestui document care au fost inițiate în anii 90 și care au urmărit și ele simplificarea gestionării, uh, o mai mare flexibilitate și implementare descentralizată. Deci, lucrurile acestea, iată, nu sunt noi. Și dacă ne întoarcem la Agenda 2000, vedem că acolo au fost uh, făcuți anumiți pași către simplificare. Implementarea însă a devenit un proces mai complicat, mai complex. Cerințele pentru control financiar, audit, monitorizare și evaluare erau mult mai stricte. Acest lucru se, datorită, se datorează faptului că în cadrul politicii de coeziune uh, Trebuie să se asigure respectarea termenelor limită, uh, responsabilizarea și o mai bună înțelegere a rezultatelor practice ale programelor. Acesta este un aspect la care uh, se vor referi și discuțiile actuale, și anume modul în care obiectivul procedurilor de simplificare intră în conflict, într-o anumită măsură, cu alte obiective avute în vedere din perspectiva politicii de coeziune. Dacă ne referim la perioada de programare anterior, perioadele de programare anterioare, vedem că experiența din 2000-2006 a făcut ca statele membre să facă presiune asupra Comisiei au existat o serie de provocări administrative cu care se confruntau statele și au avut loc o serie de discuții la nivel înalt care au dus la o comunicare în 2003 a Comisiei privind simplificarea, clarificarea, coordonarea și gestionarea flexibilă era vorba de simplificarea procedurilor în domeniul revizuirii programelor audit, control, raportare și gestionare financiară. Toate aceste eforturi s-au bucurat de un anumit succes, însă trebuie să recunoaștem că statele membre nu le-au uh, apreciat în unanimitate, în mare parte și datorită momentului la care s-au produs. În 2003, deja noua programare, perioada de programare începuse deja și era foarte greu să modifici admin, procedurile administrative, mult mai greu decât uh, Uh, să le fi păstrat. De asemenea, existau și uh, limite legate de aceste schimbări. Fiecare măsură de simplificare este mai mult sau mai puțin relevantă în funcție de statul membru, având în vedere că structurile administrative variază foarte mult de la un stat la altul. Apoi, Reforma privind politica de coeziune din 2006 a inclus o serie de lecții care au fost trase din perioada 2000-2006 de exemplu, tabele financiare mai simple și o abordare mai flexibilă a evaluării și cerințe mai relaxate care se bazau pe uh, încredere, o nouă abordare care a apărut în ultima perioadă. Din nou și pentru acestea, statele membre au avut o uh, reacție împărțită. Și apoi, pe următorul slide, vom vedea care sunt măsurile de simplificare cele mai recente. Ca și în perioadele anterioare, lansarea acestor programe a fost urmată de un nou pachet de simplificare. Însă, în acest caz, stimulentul pentru sau baza pentru aceste măsuri a fost criza economică. A fost stabilit un cadru european de acțiune și un plan de redresare economică la nivelul Comisiei și în cadrul politicii de coeziune s-a dat un răspuns prin trecerea la investiții în economia reală. Obiectivul fiind să se accelereze implementarea printr-o creștere a flexibilității și printr-o simplificare a normelor, Comisia a prezentat o serie de recomandări care au fost urmate de amendamente legislative la regulamentul general, la normele de implementare și la reglementările speciale, precum și la măsurile nelegislative. În documentul pe care l-am atașat prezentării mele, noi am analizat o serie de 30 de măsuri legislative și nelegislative. Aici, pe acest, în această imagine, vedeți principalele astfel de măsuri care au fost introduse prin documentele menționate. De exemplu, creșterea flexibilității a fost oferită pentru încheierea programelor 2000-2006, de exemplu prin extinderea datei de eligibilitate pentru cheltuieri. Au fost introduse măsuri pentru a facilita reprogramarea, adică pentru a încuraja cheltuieri mai mari în anumite domenii care erau considerate a fi importante pentru ieșirea din criza economică de exemplu, creșterea uh, abilităților personale, utilizarea energiei regenerabile au fost și uh, măsuri financiare care au grăbit planurile de redresare și uh, a existat și o creștere a nivelului de cheltuieri financiare și de uh, prefinanțare. Apoi, uh, ajutoarele de stat au devenit mai flexibile, s-au simplifi simplificat normele de eligibilitate, de exemplu, o utilizare mai largă a sumelor forfetare și au existat cerințe simplificate pentru monitorizare și control. De exemplu, informații reduse din punct de vedere al conținutului pentru principalele uh, proiecte. Și datele limită legate de angajamente au fost și ele, au devenit și ele mai flexibile datele până la care finanțarea trebuia să fie plătită pentru principalele proiecte. Aceasta a fost o scurtă trecere în revistă a principalului subiect pe care mi-am propus să-l abordez și anume cel referitor la eforturile de simplificare, care au fost inițiate nu doar în perioada recentă, ci într-un context mai larg. În a doua parte a prezentării, am să vă ofer câteva detalii legate de importanța acestor măsuri de simplificare. Nu există o analiză oficială completă a eficienței acestor măsuri deocamdată și am încercat să mă bazez pe o serie de surse pentru a afla câteva detalii. În primul rând, în rapoartele strategice care au fost depuse la finele anului trecut, statele membre au trebuit să raporteze modul de utilizare și măsurile implementate. Însă statele au uh, furnizat niște informații uh, diferite din punct de vedere calitativ. Apoi a mai existat un studiu care a fost făcut la nivelul autorităților de gestionare în 16 state membre, care este disponibil în rețeaua IQ Network, care este o rețea gestionată de institutul pe care îl reprezint eu și managerii de program au fost rugați să răspundă cu privire la importanța diferitelor măsuri și au, aceștia au răspuns în mai multe etape care este părerea lor cu privire la măsuri. Pentru atelierul de astăzi am făcut și o intervievare a autorităților de gestionare luna trecută, în care am încercat să aflăm care este părerea lor cu privire la măsuri pentru a putea face apoi un clasament al acestora, al acestor măsuri. Rețeaua IQNet, care nu se vede foarte bine pe acest slide, dar uh, în documentul pe care vi l-am distribuit aveți o adresă de internet, uh, reprezintă mai multe autorități din 16 state membre europene care funcționează la nivel regional și național. Care este părerea lor cu privire la ultimele măsuri de simplificare? Să vedem în următorul slide. Am analizat cinci grupuri de măsuri, cerere nelegislative, amendamentele la regulamentul general, la regulamentul privind fondurile, amendamentele la normele de implementare și amendamentele referitoare la regulamentul general. Mesajul global care a reieșit este că, în mare, măsurile de simplificare au fost eficiente, au fost apreciate de majoritatea autorităților și a fost apreciat sprijinul pentru a, accelera ritmul cheltuielilor și pentru a reduce numărul barierelor în calea implementării. În anumite țări și regiuni putem observa că a existat o mare contribuție la, din partea politicii de coeziune pentru a răspunde la ieșirea din, eforturile de ieșire din criză. Însă, trebuie să recunoaștem că uh, preluarea măsurilor a diferit de la un stat la altul în funcție de dimensiunea resurselor disponibile pentru politica de coeziune și în funcție de eforturile făcute de statele membre pentru a răspunde la criza economice, economică. Deci, evident, răspunsul depinde în funcție de eforturile globale făcute de statele membre. Există o serie de autorități care și-au manifestat preocupările, în primul rând cu privire la riscurile legate de implementare și uh, cu privire la posibilitatea de a apărea probleme la audit. Ca și în trecut, acestea considerau că măsurile sunt bine intenționate, însă, în anumite cazuri, sunt foarte superficiale din perspectiva nevoilor de simplificare. La fel ca și în programele, ca și în uh, cazul perioadei de programare anterioară, starea avansată a implementării în anumite state face ca măsurile să nu poată fi exploatate în totalitate, fiindcă efortul de a le introduce era mult mai mare decât avantajul pe care l-ar fi reprezentat introducerea acestora și există state membre care consideră că introducerea măsurilor ar putea să submineze efectele politicii pe termen lung. Avem uh, mai multe detalii legate de acest grafic de bare în documentul auxiliar, însă în mare aici avem o clasificare a măsurilor făcute de autoritățile de gestionare. Partea în albastru de pe grafic reprezintă măsurile care sunt considerate importante de autorități, cele care sunt în uh, violet au o, sunt percepute ca având o valoare medie și cele în galben deschis sunt cele <coughs> care sunt considerate a fi foarte puțin relevante de către autoritățile de gestionare. Vedem că pentru uh, majoritatea cazurilor, toate pachetele de măsuri legislative și nelegislative sunt percepute având o valoare ridicată sau medie, într-o măsură sau alta, de către autoritățile din statele membre. Deci putem spune că aceste măsuri, în mare parte, sunt uh, apreciate de autorități. În același document veți vedea că fiecare dintre măsurile individuale este clasificată uh, diferit în funcție de statele membre. Cele mai importante, conform studiului nostru, sunt enumerate pe ecran. Creșterea flexibilității legate de data limită pentru perioada 2006 tranșele adiționale de prefinanțare în 2009, Uh, normele de eligibilitate simplificate, cerințele de informare simplificate, monitorizarea simplificată a proiectelor generatoare de venit și posibilitatea ca statele membre să poată reutiliza fondurile care au avut nereguli, care au fost depistate și corectate de însuși statele membre. În ceea ce privește cea de-a treia și ultima parte a prezentării mele, Aș vrea să trecem acum de la discuția referitoare la eforturile actuale de simplificare la o discuție axată pe viitorul politicii de coeziune. Dacă analizăm toate contribuțiile care au fost aduse în raportul Baker, în uh, documentele de orientare emise anul trecut de cei doi comisari pentru dezvoltare regională în cadrul întâlnirii ministrilor de la Saragossa, care a avut loc de curând și, de asemenea, în cadrul altor contribuții aduse reformei politicii de coeziune, vedem că toate mesajele sunt de fapt unul singur. Avem nevoie de o politică mai simplă, mai eficientă. Și există o serie de provocări, dar toate contribuțiile se axează pe nevoia de a simplifica sistemele de gestionare și control, menținând și o um, supraveghere, un grad de asigurare a legitimității cheltuielilor. Există mai multe discuții în revizuirea trianuală a, a uh, regulamentului financiar și în cadrul mai multor grupuri de lucru la nivelul comisiei. Deci se discută mai multe aspecte diferite, însă eu am să mă axez pe una dintre provocările cheie și anume reforma sistemelor de gestionare și control. Există aici o serie de propuneri care au fost formulate pentru a îmbunătăți lucrurile pe viitor. O întrebare ar fi dacă putem avea un sistem de gestionare și control diferit, adică să trecem de la un sistem pe trei niveluri la unul pe două niveluri cu o autoritate de verificare a plăților unică, o autoritate de audit și un singur proces de uh, încheiere a conturilor. Apoi, dacă putem avea o diferențiere a procedurilor, de exemplu, pot exista mai multe proceduri de verificare a conformării care să var- varieze în funcție de dimensiunea finanțării, de experiența autorităților de implementare sau de istoricul din punctul de vedere al asigurărilor și dacă putem avea un risc mai ridicat de toleranță la eroare pentru politica de coeziune acestea să varieze de la, o polit- de la un domeniu la altul în funcție de analiza costurilor. O altă întrebare este dacă putem avea o armonizare a regulilor privind eligibilitatea care să fie valabilă chiar la nivelul tuturor politicilor europene și dacă putem uh, adapta și regulile de uh, decomisionare N plus 2, N plus 3 sau care să fie adaptate la informații specifice și care să poată fi adaptate cu flexibilitate. Există și niște chestiuni mai ample care trebuie să fie avute în considerare. Ca parte a discuției privind reforma, discutăm și modificarea guvernării, posibil în cadrul unui singur cadru strategic. Performanța poate fi îmbunătățită cu noi cerințe de raportare și monitorizare. Orice modificări din aceste domenii vor reprezenta și ele, la rândul lor, surse de proceduri complexe. Pot îmbunătăți nivelul de performanță și control, dar nu vor duce neapărat la o simplificare a politicii. Uneori trebuie să ai o perspectivă mai largă și să te îndepărtezi puțin de ideea simplificării pentru a vedea că și costul acestor politici trebuie abordate. Să vedem, trebuie să vedem dacă costurile simplificării nu sunt excesive. Există cercetări care sugerează că, în comparație cu alte surse de finanțare de la alte organizații, costurile politicii de coeziune uh, trebuie să fie reabordate. Dacă avem o politică ce implică o gestionare uh, comună, uh, s-ar putea să avem în mod automat o complexitate crescută. Și există și o contrabalansare între costuri și avantajele acestei schimbări. Schimbarea în sine are niște costuri asociate și există state sau regiuni cu fonduri relativ reduse, care se preocupă de implicările pe care le pot atrage după sine schimbările radicale, mai ales dacă E vorba de aceleași autorități care trebuie să gestioneze două programe cu regimuri de administrare diferită. Deci este aici un schimb, o pe care îl facem dacă renunțăm la uh, complexitate prea mare, s-ar putea să crească costurile. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Basler, pentru această evaluare foarte complexă a provocărilor cu care ne confruntăm și înainte de a-i da cuvântul domnului Blomeyer, vreau să spun că avem și reprezentanții președinției spaniole, domnul Rodriguez, care vreau să-i mulțumesc pentru că este întotdeauna aici alături de noi, lucru nu atât de obișnuit, Există mulți colegi de la comisie, sper că atunci când consideră că ceva trebuie să fie clarificat cu privire la noul regulament financiar, de exemplu, puteți interveni. Domnule Blumer, aveți cuvântul acum. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă Hubner. Mai întâi o scurtă introducere pentru că vreau să spun că reprezint o companie de consultanță care este localizată în regiunea Castia-La Mancha, o regiune de convergență și eu sunt uh, în managementul uneia dintre programele Fondului Social European din regiunea noastră. După ce domnul profesor Bachler a stabilit uh, contextul mai larg, eu aș vrea să vă ofer uh, un feedback foarte concret atât din uh, discuții și dintr-un studiu pe care l-am făcut în uh, ultimele două luni. Următorul slide, vă rog. Pe scurt, conținutul prezentării mele va fi următorul. Obiectivele, metodele adoptate și folosite, analiza făcută și câteva concluzii și recomandări. Următorul diapozitiv, vă rog. Cum am conceput acest, uh, această sarcină, cum am înțeles această contribuție a noastră la workshopul uh, acesta? am considerat-o o revizuire critică a măsurilor de simplificare care au fost adoptate și de asemenea cele care sunt propuse, care sunt încă în discuție sau care au fost discutate recent în Parlament. De asemenea, ar trebui să spun că pe baza discuțiilor pe care am avut uh, în Spania și pe baza feedback-ului pe care l-am avut din studiu, ne-am gândit la o serie de opțiuni de îmbunătățire a managementului și controlului. Noi ne concentrăm realmente pe management și control în cadrul fondurilor uh, structurale. De ce există acest interes uh, față de măsurile de simplificare? Un lucru care ne-a stârnit îngrijorarea, preocuparea, este reprezentat de un uh, studiu recent făcut de Comisia de Control Bugetar a Parlamentului, în cadrul cărora 50 de, aproximativ 50 de autorități de audit din 25 de state membre au fost uh, întrebate care este părerea lor despre sistemele de management și control actuale și graficele de pe imagine arată că două treimi dintre respondenți sunt foarte uh, îngrijorați în legătură cu nivelul actual de control financiar uh, care ar putea eventual să îi împiedice pe beneficiar să folosească politica de coeziune. Pe de altă parte, unul dintre scopurile politicii de coeziune este susținerea inovației. Aceasta va fi o prioritate și în viitor și există îngrijorarea că promotorii de proiecte în zona inovației se feresc de politica de coeziune și poate preferă să caute susținerea la nivel național sau regional. De asemenea, uh, una dintre concluzii a fost că managerii de fonduri structurale dedică mult mai mult timp uh, problemelor legate de control decât problemelor legate de conținut ca atare. Aceasta a fost uh, răspunsul cam la 70% din autoritățile de audit consultate. Următorul slide, vă rog. O să vorbesc de cele două obiective care au fost menționate și de domnul profesor Raffler și despre cele cinci modificări deja adoptate și cele două care urmează să fie modificate, adoptate în uh, cadrul de reglementare. Deci care sunt obiectivele generale stabilite de comisie? Facilitatea uh, fluxului de finanțare, doamna Hubner a subliniat acest lucru, în contextul crizei, intenția cheie este să ne asigurăm că fondurile de coeziune ajung la beneficiari în modul cel mai eficient. Și o a doua motivație uh, a multor amendamente uh, propuse este reducerea poverii administrative asupra managerilor de fond structural, introducând mai multă claritate și, de asemenea, reducerea unora dintre cerințe. Următorul uh, diapozitiv, vă rog. Metoda pe care am folosit-o, câteva lucruri despre metodă, începește întrebările legate de eficiența simplificărilor, măsurilor de simplificare. În primul rând am făcut o cercetare amănunțită a tuturor schimbărilor uh, care au fost uh, propuse și după aceea am făcut un studiu și la sfârșitul lunii trecute și la începutul acestei luni am făcut acest studiu în care 37 de autorități de audit din 19 țări membre ne-au împărtășit opiniile lor în legătură cu eficiența propunerilor de simplificare. Și în fine, pentru că eu sunt familiarizat doar cu managementul uh, dintr-o singură regiune, am încercat să lărgim această perspectivă și am avut interviuri cu manageri de fonduri structurale în Spania, în regiunile Castilia la Leon, Aragon și Cataluniu și de asemenea în Castilia la Mancha și pentru cei dintre noastre care nu sunt familiarizați cu aceste regiuni, ele sunt uh, cât se poate de diverse și e vorba de o regiune de convergență și trei regiuni de competitivitate, deci sunt programe de dimensiuni diferite. Următorul uh, diapozitiv, vă rog. În ce privește descoperirile noastre, concluziile noastre? Pe baza acestor cercetări și discuții pe care le-am avut cu managerii de fonduri structurale, uh, considerăm că există un echilibru între ceea ce numim probabil amendamente de o, cu aplicație generală și amendamente cu aplicație specifică și poate am unele mai puțin importante. Cele cu aplicare generală, evident, acoperă toate zonele fondurilor structurale, unde amendamentele specifice au legătură cu fonduri specifice, cum ar fi cooperare teritorială sau instrumente de inginerie financiară. De ce este această diferențiere? De asemenea și pentru că noi credem că amendamentele cu aplicare specifică au implicații mai mici pentru reducerea poverii administrative, uh, pentru că ele privesc o parte mai mică a fondurilor uh, generale. De exemplu, Jeremy e mai puțin de 1% din uh, total, din totalul fondurilor politicii de coeziune și sau cooperare teritorială, cred că e 2,5% din, din cooperarea teritorială. Deci, comparativ vorbind, sunt niște sume limitate. Acum, să trecem la următorul uh, diapozitiv. Am analizat uh, aceste amendamente din punct, de vederul a, din punct de vedere al punctului asupra căreia se concentrează, deci care e motivația lor principală. Uh, și, în general, cred că am constatat că 21 se concentrează foarte clar pe clarificarea unor cerințe existente, mai ales în contextul unei îmbunătățiri a înțelegerii Uh, cerințelor uh, de, din partea statelor membre. 13 s-au concentrat pe sau contribuiau la reducerea cerințelor administrative, a poverii administrative, în timp ce 17 se referau mm, în principal la fluxurile de finanțare și la nevoia de a uh, se constata că finanțarea ajunge mai ușor la beneficiar. Următorul diapozitiv primul feedback din partea studiului, deci cum spuneam, am cerut autorităților de audit să ne ofere opiniile și evident a trebuit să selectăm aceste autorități după implicarea lor mai mult sau mai puțin recentă în evaluări de uh, respectarea cerințelor și evaluarea n-a fost în general pozitivă. I-am întrebat dacă consideră că amendamentele au redus uh, povara administrativă și după cum vedeți uh, Uh, din grafic, uh, deci uh, pe culoarea roșie sunt cele amendamentele deja adoptate, schimbările deja adoptate și vedeți că aproximativ două treimi din respondenți consideră că nu s-a schimbat în niciun fel povara administrativă și un procent de 20% consideră chiar că povara administrativă a crescut, în timp ce numai 17% consideră că a scăzut. Deci asta este deja pentru amendamentele deja uh, adoptate. În ce privește amendamentele care vor fi adoptate anul acesta, feedback-ul este mult mai pozitiv pentru că acum avem uh, cam 60% care tot cred că nu va fi o mare schimbare, dar cel puțin restul de o treime spun că se așteaptă ca acestea să reducă totuși povara administrativă. Următorul uh, diapozitiv. O altă întrebare pe care am pus-o în contextul acestui studiu se referă la a doua motivație principală, și anume ajung fondurile la beneficiari într-un mod mai eficient, ajung acolo mai repede și la o gamă mai variată de beneficiari, sunt mai multe domenii acoperite. Din nou, răspunsurile nu sunt așa de încurajatoare. 72% din autoritățile de audit cred că nu s-a produs niciun fel de schimbare din acest punct de vedere. Și aici poate că ar trebui menționat faptul că unele dintre măsuri sunt încă destul de recente și încă trebuie, rămâne să-și mai uh, facă efectul. Dar, evident, asta reflectă și așteptările autorităților pe audit. Următorul uh, diapozitiv, vă rog. Vreau să spun câteva cuvinte în legătură cu discuțiile, interviurile pe care le-am avut în cele patru regiuni din uh, Spania. Tonul general a fost unul destul de critic. S-a considerat că lucrurile care au fost adoptate până acum și ce se propune să se discute în continuare, nu prea contribuie substanțial, cel puțin, la reducerea poverii administrative. Și una dintre principalele probleme care a fost uh, menționată în discuțiile avute în aceste regiuni este cea a dublării controalelor și a suprapunerii controalelor. Un alt lucru pe care l-am discutat uh, este legat de uh, evaluarea de respectarea cerințelor și aici s-a considerat că, într-o oarecare măsură, a existat uh, o așteptare pozitivă în sensul că mulți manageri au uh, salutat uh, evaluarea condiționa- respectării condiționalităților și în felul acesta s-a considerat că nu vor avea loc schimbări ale regulilor în timpul implementării, în timpul implementării dar acum, din primele controle, se vede că uh, rezultate pozitive ale acestor controle nu s-au tradus neapărat și într-un grad de încredere mai mare. Deci ceva încă lipsește. Și apoi am mai discutat și problema proporționalității. Am menționat mai devreme câteva dintre regiunile pe care le-am vizitat. Aragon, de exemplu, are programe mai mici. Există și alte regiuni cu tot așa cu programe comparativ mai mici și aceste regiuni reprezentanților nu consideră că cerințele care le sunt aplicate ar fi cumva mai diferite de uh, cele aplicate programelor mai mari și regiunilor mai mari. Următorul diapozitiv, vă rog. Una dintre problemele care au fost uh, subliniate uh, este că ar trebui să fie posibil să stabilim uh, un control mai eficient la nivel vertical și multe regiuni ne-au subliniat faptul că acest, aceleași probleme sunt evaluate uh, mai întâi uh, la beneficiar, după aceea de către auditul local, de auditul uh, la nivelul statului membru și ajung până la Curtea Europeană de Audit. Deci, am considerat că poate ar trebui să fie mai multă eficiență aici și mai multă coordonare. Într-o mare măsură este poate o problemă nu doar, e nu doar o, o, o sarcină la nivel de reglementare, ci și pentru persoanele care interpretează regulile la nivel național. Următorul diapozitiv, la nivel orizontal, deci în, în relația dintre diferitele autorități uh, de fonduri structurale, uh, reglementarea generală diferențiază foarte clar uh, sarcinile acestor trei autorități și regiunile au considerat că Asta a dat naștere la o anumită dublare uh, între controlele făcute la diverse nivele. Uh, pentru un studiu pe care l-am făcut recent pentru Comisia de Buget a Parlamentului European, am uh, constatat că asta poate fi o sarcină pentru statele membre să clarifice în propria lor administrare cum să se evite suprapunerile. Și am văzut asta în cazuri în care era implicat mai mult de un singur stat membru, în sensul că pentru programul de cooperare teritorială aveai autoritate de certificare și într-un stat membru și în celălalt. Următorul uh, diapozitiv, vă rog. În fine, uh, atunci când am uh, studiat mai întâi propunerea Comisiei, propunerea de amendamente, am fost uh, surprins și Parlamentul de asemenea a subliniat acest lucru în discuțiile uh, pe marginea amendamentelor recente și, și anume că a existat relativ puțină consultare în legătură cu unele dintre aceste amendamente. Uh, am constatat că nu s-a făcut eh, evaluări de impact de reglementare, nu s-a folosit eh, experți externi și eh, consultarea a fost destul de limitată. Una dintre propunerile Comisiei, de altfel, subliniază foarte clar că din cauza caracterului urgent al chestiunii nu s-a făcut o consultare pe un anumit amendament sau altul. Și am pus întrebarea aceasta și autorităților de audit și aici am descoperit că uh, Uh, majoritatea consideră că nu, îmi cer scuze, o treime consideră că au fost consultate și că uh, toate contribuțiile lor au fost luate în considerare. Deci o treime dintre autoritățile de audit. Una dintre problemele care, de exemplu, apare uh, în propria mea regiune și care mi s-a părut ciudată, de exemplu, recent întâlnirea miniștrilor pentru politici regionale, pregătirile acestei întâlniri nu s-au bazat absolut deloc și pe discuțiile care au avut loc în cadrul regiunilor. Deci am avut senzația că experiența noastră a regiunilor nu a fost folosită într-un mod uh, foarte explicit. Sigur, poate că la nivel național există cunoștințe și experiență într-un anumit uh, nivel, însă poate că viitoarele întâlniri ar putea beneficia și de un proces mai formalizat de consultare prin care experiența directă a celor care implementează fondurile să fie utilizată, folosită. Următorul diapozitiv, vă rog. În fine, concluziile noastre. În general, impresia noastră este că amendamentele au avut o relevanță limitată privind uh, controlul managementului, uh, a reducerii poverii administrative legate de, de uh, management și control. Ați menționat mai devreme, domnule profesor Bachler, că uneori preferați, cum se spune, diavolul pe care îl cunoaște, răul pe care îl cunoașteți decât un rău necunoscut. Asta este o idee care a rezultat foarte clar și din toate consultările noastre. Ni s-a spus, asigurați-vă că toate amendamentele care apar în viitor uh, să nu schimbe și să nu afecteze uh, realizările pe care deja le avem. Chiar dacă există niște probleme acum, am, am preferat să nu existe probleme și mai mari în viitor, în viitoarea perioadă de programare din cauza acestor amendamente. Și un alt lucru, o altă concluzie a fost că există în mod clar oportunitatea reducerii poverii administrative uh, prin reducerea cererilor și asta va contribui de asemenea la facilitarea uh, fluxului de finanțare, de exemplu, managerii de fonduri structurale uh, ar putea eventual să dedice mai mult timp nu controlului și problemelor uh, unde e nevoie de mai multe resurse pentru pregătirea proiectelor, de exemplu, în zona de inovație și să se asigure astfel că și resursele uh, potrivite sunt dedicate acestei activități. Următorul uh, slide. În fine, uh, ultima noastră recomandare, care cred că este conformă cu ceea ce ați vorbit de a spus noastră, domnule, și anume proporționalitatea, articularea, introducerea ideii proporționalității în reglementarea generală și ideea a fost discutată în multe uh, situații, mai ales în ce privește contractele de încredere și, de asemenea, considerarea dintr-o perspectivă diferită a programelor mici, pentru că dacă ne uităm la situația lor actuală, există deja excepții care se fac în ce privește cerințele pentru programe mai mici, care sunt uh, sub 50 uh, de milioane de euro, dar uh, asta de fapt înseamnă că sunt din cele 244 de programe, de fapt numai 29 intră sub acest prag de sub 750 de milioane de euro și 40%, mai puțin de 40% contribuția comunitară. Deci nu sunt foarte multe care intră în această uh, situație. În ce privește controlul și auditul, există două niveluri la nivel uh, orizontal și cu siguranță ar trebui să se poată diferenția mai bine între cele trei sarcini pentru a ev- evita în viitor suprapunerea uh, sarcinilor celor trei uh, autorități de fond structural și, de asemenea, pentru a vedea cum anumite cerințe uh, ar putea cauza unele probleme. În ce privește nivelul vertical, din nou, noi credem că există încă mult loc pentru a îmbunătăți coordonarea între diferitele instituții care fac uh, audit. De exemplu, posibilitatea pe care o permite tratatul de a face audituri comune între Curtea Europeană de Audit și uh, Curtea de Audit din statele membre. Asta, de exemplu, acum nu se întâmplă, nu se organizează astfel de uh, audituri comune. Există un exercițiu pilot, un proiect pilot care cred că se manifestă în trei state, Polonia, Republica Cehă și Danemarca, uh, dar cu siguranță ar trebui să fie posibilă o intensificare a acestei abordări comune pentru a ne asigura că există mai multă coordonare între autoritățile de audit și ultimul uh, diapozitiv uh, care sunt recomandările, cum ar trebui să se facă în viitor modificările cadrului uh, general, mai ales dacă privim uh, într-o perspectivă mai largă, cu siguranță s-ar putea folosi mai bine evaluarea de impact de reglementare și discuțiile cu statele membre de asemenea ar putea fi intensificate. Sigur, aceasta nu e o idee nouă, ea urmează unele dintre recomandările documentelor uh, emise de comisie uh, și viitorul, viitorul politicii de coeziune credem noi că are nevoie de un dialog mai puternic. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna președinte, vă mulțumesc foarte mult, dar aș vrea să-l uh, rog pe domnul Graham Watson să ia cuvântul acum. Thank you very much, Mr. Um... Vă mulțumesc foarte mult. Sunt șeful autorității de certificare Uh, și finanțe în guvernul spaniol, uh, scoțian. Vreau să vă ofer câteva dintre opiniile guvernului scoțian, ale mele în particular și ale altor colegi cu care sunt în uh, contact. Sunt contabil, director financiar, acum lucrez pentru uh, guvern, însă uh, îi înțeleg pe uh, contabili și pe cei care trebuie să lucreze cu partea financiară. Mm, vreau să vă dau exemple ale dificultăților și beneficiilor pe care le-am înregistrat. Nu poți să mulțumești niciodată pe toată lumea tot timpul, însă trebuie să încerci să îi mulțumești pe majoritatea, majoritatea timpului. Pachetul de simplificare pentru noi Mm, a avut o utilitate limitată, pentru că nu a simplificat într-adevăr gestionarea programelor. Ceea ce ne-a oferit a fost uh, o posibilitatea de a redirecționa uh, fonduri spre diverse domenii. De aceea am putut să trimitem fonduri pentru uh, locuințe pe eficiente energetic. Jeremy și Jessica au fost programe utile Acum ă, avem un program care ă, se schimbă în ă, ceea ce pune probleme pentru că avem angajamente de la bun început, nu vrem să îi dezavantajăm pe cei care au primit deja finanțare în favoarea noilor aplicanți. Schimbările majore nu uh, au un rol atât de bun. Cred că ar trebui să facem acest lucru în statele membre la nivel regional. Și eu sunt uh, însărcinat cu acest lucru pentru a ne asigura că nu verificăm uh, Uh, lucrurile de mai multe ori. Uh, ar trebui ca autoritatea de certificare să fie eliminată și să avem un singur organism pentru întreaga Marea Britanie. Eu conlucrez foarte. Uh, schimbarea unei astfel de sistem este o schimbare radicală și pentru a face a o face pentru 2007-2013, pentru a ajunge la schimbări post-2013, vom ajunge la două sisteme simultan. Începem unul și uh, închidem un altul, ceea ce înseamnă un dezastru. Am avut noroc că am folosit metoda, o metodă de simplificare de a extinde aceste programe, ceea ce ne-a dat timpul suficient pentru a închide 2002-2006, care era încă o perioadă de programare curentă în timp ce treceam de la un sistem uh, la altul, două sisteme foarte complexe, foarte costisitoare și aceiași oameni erau de fapt uh, responsabili cu uh, aceste programe, nu erau două echipe separate. Dacă ați văzut presa din Regatul Unit, ați văzut că se preconizează scăderi și reduceri bugetare pentru anul viitor, scăderi Uh, destul de brutale. Va trebui să facem mai mult cu mai puțin. Uh, trebuie să ne întrebăm dacă avem nevoie de două sau trei direcții generale pentru programe extrem de asemănătoare. Această întrebare capătă un nou sens. Pentru noi, auditul și controlul uh, reprezintă un proiect mic Însă săptămâna trecută am primit uh, trei inspecții, uh, după aceea două audituri, uh, unde aveam o activitate cu mai puțin de 50 de persoane care lucrează acolo. Nu se trimite un mesaj foarte bun, nu este vorba de o bună gestionare a resurselor. Dacă se fac atâtea inspecții la acolo unde nu este necesar schimbarea de dragul schimbării și schimbarea înapoi la procesul pe care îl aveam înainte nu uh, are sens. Avem un nou sistem de plăți pe acest program și acum se vorbește despre revenirea la 2002-2006, dar este vorba de programele până în 2013, ceea ce mi se pare irațional. Una dintre problemele majore care ne afectează este uh, gestionarea riscului. Atunci când transferăm controlul statelor membre, acest lucru este bun, atâta timp cât riscul este gestionat bine. Atunci când suntem lăsați să uh, gestionăm programele. Însă Însă această propunere a fost făcută noi trebuie să plătim 25% din fondurile dedicate unui program datorită unor schimbări uh, care au intervenit la sfârșit. Ne întrebăm dacă acest lucru merită pentru un program mic. Putem pune acest lucru pe bilanț. De asemenea, avem probleme cu uh, proiecte majore înainte de acceptarea acestora de către comisie. Însă Uh, există și riscul ca Comisia să spună aceste proiecte nu sunt bune, nu sunt acceptate. Simplificarea funcționează, însă are problemele sale și beneficiile sale. Fiecare stat membru a folosit părți în acest proces de simplificare în propriul avantaj. Nu po- se poate ca toată lumea să fie mulțumită, însă riscul pentru noi este uh, un supracontrol dacă nu se iau deciziile care uh, decid ce este o neregularitate și care este diferența față de o fraudă. Acum petrecem extrem de mult timp și eforturi pe aceste neregularități, pe audit și 90% din timp nu este vorba de fraudă. Însă uh, atunci când apare în presă uh, că există neregularități, uh, acest lucru este echivalent cu frauda. Trebuie să subliniem că există foarte puține fraude și poate trebuie să găsim un cuvânt spe- special pentru neregularități. Uh, pașii mici funcționează, însă, după cum a spus și John, simplificarea și schimbările funcționează, dar trebuie să avem timp pentru a le implementa. Nu se poate spune pur și simplu la jumătatea unui program că vrem altceva. Dacă vreți să facem ceva diferit post-2013, trebuie să ne spuneți acum sau anul următor pentru a avea timp să introducem aceste procese. Aceasta este sinteza a ceea ce am avut de spus și sper că a fost un mesaj util pentru dumneavoastră. Director. Vă mulțumesc. Domnul Mare Caluba din Polonia are cuvântul acum. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru oportunitatea de a spune punctul nostru de vedere. Politica de coeziune nu este un mecanism ideal, după cum au spus și antevorbitorii mei. Aceștia s-au referit la dificultăți cu eh, sistemul de gestionare, control și audit și mă voi referi și eu la acestea. Politica de coeziune pare să aibă nenorocul de a fi la un moment de răscruce și de a se întâlni cu foarte multe alte politici orizontale ale Uniunii Europene. Diversele servicii ale Uniunii Europene vor să își urmeze procedurile. Și cu toate acestea există un risc foarte mare de eroare. Ca rezultat al naturii politicii de coeziune, coeziune și a dimensiunii acesteia. Politica de coeziune este domeniul unde obiectivele celorlalte politici uh, văd lumina zilei. și, după cum am spus, există o rată de eroare destul de mare. Există o discuție în legătură cu ridicarea ratei acceptabile de eroare, dincolo de cifra de 2%. Cu toate acestea, prin acest lucru s-ar trata simptomele și nu cauzele bolii. pentru a da curs ideilor profesorului, domnului profesor Bachtler, salutăm multe din ideile sale. De exemplu, transferarea proiectelor de la o perioadă la alta. Există o listă întreagă de idei, însă simplificarea care a avut loc uh, până acum mi-a amintit de o încercare de a trata o infecție de dinți cu o periuță de dinți. Nu uh, este suficient să te speli pe dinți ca o infecție să treacă. Trebuie să examinăm toate procedurile și mecanismele care pot duce la erori la nivelul statelor membre. Decât să creștem rata acceptabilă a erorilor, ar trebui să scădem numărul de cazuri care implică uh, sancțiuni în caz de erori. Ne îngrijorează de asemenea noul proiect de reglementare financiară uh, pe care l-a emis Comisia care, și care alocă responsabilitatea pentru audit și control printr-un sistem anual de compensare a conturilor. Din păcate, cu toate că scopul este simplificarea din punctul de vedere al statelor membre, un asemenea sistem nu pare unul simplu. S-ar putea să fie cazul că Comisia caută un sistem uh, de gestionare și control pentru politica de coeziune și cea de agricolă, însă se plasează presiuni suplimentare asupra instituțiilor de audit și control din statele membre. Statele membre trebuie să uh, facă controle mai multe și mai aprofundate pentru a se asigura că uh, nu vor surveni mai multe erori care să ajungă până la Comisia Europeană și să ducă la sancțiuni. Nu, acest lucru nu, nu ni se pare o simplificare. Mi se pare, nu, ni se pare că se transmite pur și simplu problema mai departe. Problema este transmisă către statele membre și către instituțiile de audit li se cere statelor membre să fie mai uh, conforme în gestionarea cheltuielilor. Putem să ne întrebăm ce trebuie să fie auditat uh, prin politica de coeziune. Până acum, Curtea de Conturi și Comisia Europeană au examinat corectitudinea tranzacțiilor. Atunci când comisia sau curtea de conturi trimite un contabil în Polonia, acesta examinează proiectul sau uh, procedura de licitație și văd acest lucru ca o extindere a termenului cu șase zile, fără ca acest lucru să fie menționat în uh, jurnalul oficial. Nu îi interesează dacă s-a construit un pod sau un drum. Auditorul respectiv nu are niciun interes în natura proiectului. Tot ce îl interesează este o dată și uh, un termen și pentru acest lucru se dau sancțiuni. Dacă obiectivul este de a simplifica politica de coeziune, atunci Comisia și Curtea de Conturi, Conturi trebuie să facă audituri ale performanței și nu audituri care țin doar de performanța financiară. Lăsați la latitudinea statelor membre să judece dacă procedurile corespund cu regulile și uh, legislația europeană sau nu. În majoritatea cazurilor, legislația europeană a fost transpusă în legislația statelor membre și uh, legislația ar fi aplicată de către statele membre. Aș putea să intru în detalii în legătură cu o serie de propuneri individuale, însă nu mi se pare că acum este uh, momentul potrivit. Nu aici uh, putem intra în detaliile acestor propuneri. Ca stat membru, noi vom trimite propunerile noastre Direcției Generale Regio și forumurilor internaționale. Pentru a încheia, v-aș atrage atenția încă o dată că noul regulament financiar nu reprezintă o simplificare transmite problemele mai departe și trans- transferă sarcina de audit pe uh, umerii statelor membre. Îngreunează foarte mult situația pentru noi și uh, nu simplifică nimic. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Ian Gregor. Uh, Stimați membri ai Comisiei, domnilor și domnilor, întâi de toate aș vrea să vă mulțumesc pentru ocazia de a mă alătura colegilor din Scoția și din Polonia și să vă prezint și un alt punct de vedere din partea statelor membre. Eu reprezint Ministrul de Finanțe din Cehia. În cadrul Ministerului sunt responsabil, pe de o parte, cu certificarea fondurilor structurale și, pe de altă parte, cu procesele anuale de certificare a Agenției de Plăți pentru Agricultură. Sper că această prezentare va fi un punct de vedere asupra situației practice care există la nivelul sistemelor naționale și, de asemenea, o comparație a procedurilor relevante. Structura fondurilor structurale conține trei jucători cheie, autoritățile de gestionare, autoritățile de certificare și cele de audit. Autoritățile de gestionare, după cum știm cu toții, sunt responsabile pentru gestionarea și implementarea programelor în conformitate cu o gestionare financiară corectă. Am înțeles că aceasta a fost creată și pentru a asigura o asigurare continuă pe baza sistemelor de control și autoritatea de audit are rolul de a verifica buna funcționare a celorlalte două autorități și trebuie să efectueze și un proces de audit pe eșantioane la nivel național. Trebuie să spun că, în mod concret, ne-am confruntat cu o serie de dificultăți atunci când am încercat să coordonăm activitatea autorității de certificare și de audit. Uneori primim informații referitoare la nereguli sau la posibile cazuri de fraudă și trebuie să acționăm ca autoritate de certificare, însă conform orientărilor comisiei nu am fost creați pentru a verifica proiectele la fața locului și atunci singurul lucru pe care îl putem face este să-i cerem, să-i rugăm pe colegi de la audit să efectueze un audit. Și la începutul acestei perioade de programare, aceștia ne-au spus, nu putem face asta, fiindcă facem um, audit pe șantioane privind uh, cheltuielile certificate. Dar am reușit să găsim o soluție la nivel practic. Uh, din punct de vedere legislativ, însă, lucrurile continuă să rămână la fel de neclare. În ceea ce privește politica agricolă comună, aici există patru jucători cheie, agențiile de plăți, organismul de coordonare, autoritatea competentă și organismul de certificare. Deci terminologia este diferită. Agenția de plăți are responsabilități asemănătoare cu cele ale autorității de gestionare din cazul fondurilor structurale, această agenție de plăți trebuie să fie una acreditată. Mai există o altă obligație la nivelul statelor membre care au hotărât să înființeze mai multe agenții de plată, de plăți, și anume că trebuie să existe un organism de coordonare care să asigure o abordare coordonată la nivelul statelor membre și care să reprezinte punctul unic de contact pentru comisie. Mai există un alt organism, autoritatea competentă, pe care o reprezent și care este responsabilă cu acreditarea agenției de plăți și cu monitorizarea continuă a îndeplinirii criteriilor de acreditare. Există și aici o serie de asemănări între autoritatea competentă din politica agricolă și autoritatea de certificare de la fonduri structurale. Și ultimul organism important se numește organismul de certificare și acesta are responsabilitatea de a asigura audituri complete și de a certifica fiabilitatea și corectitudinea conturilor agențiilor de plăți certificate. Din punct de vedere al cadrului legislativ, avem o întrebare cheie de ce se numește autoritatea de certificare de la fonduri structurale autoritate de certificare, pe când organismul similar din politica agricolă are de face cu auditul. Cred că ar fi mai bine să se facă uh, niște eforturi pentru a asigura o consecvență la nivelul politicilor europene. Întotdeauna încerc să mă gândesc care este mecanismul de livrare care să permită un grad ridicat de asigurare pentru statele membre și comisie. Întrebarea e una simplă, mai greu e să găsim un răspuns. Eu încă n-am reușit să am o părere fermă în acest sens, un răspuns ferm. Tot ce pot să spun este că mecanismul de livrare a fondurilor structurale poate să implementeze, de exemplu, sistemul de plăți directe din agricultură cu același nivel de eroare ca sistemul agricol. Dar nu întotdeauna. Deci e destul de dificil să compar cele două politici. Și pentru a-mi încheia scurta intervenție, aș vrea să fac o serie de propuneri pentru o viitoare discuție referitoare la simplificare. Propun ca să se utilizeze o terminologie coerentă în toate politicile europene. Aș vrea ca toate directoratele generale relevante să aibă o mai bună coordonare la nivelul metodologiei și interpretării tuturor politicilor. Și așa cum s-a mai spus astăzi aici, Trebuie să existe metodologii care să fie oferite statelor membre la începutul perioadei, nu ca uh, să le surprindă pe acestea la jumătatea intervalului. Și apoi, criteriile de eligibilitate. După părerea mea, criteriile definite de regulament ar trebui să fie aceleași pentru toate politicile. De exemplu, TVA-ul are un tratament diferit la nivelul fondurilor structurale față de cel din dezvoltarea rurală. Sunt de acord cu câteva din aspectele menționate de Graham și mă tem că simplificarea mecanismelor de livrare se va produce în timp, nu printr-o schimbare controlată pe baza punctelor forte ale cadrului actual, care s-ar putea să varieze de la un stat la altul. De exemplu, în cazul noilor state membre, am impresia că autoritățile de certificare sunt uh, uh bine dotate cu personal și pot oferi asigurarea necesară atât statelor cât și comisiei. În încheiere vreau să vă spun că planificăm un document comun al țărilor de la Visegrad cu privire la acest mecanism de livrare pentru o viitoare discuție și sper că pe parcursul acestui an vom putea face o prezentare document, a acestui document și Comisiei Europene și Comisiei dumneavoastră. Doamnă președintă, mulțumesc și acum uh, declar deschise discuțiile, întrebări din partea colegilor comentarii. Doamna Șrete, aveți cuvântul. Mulțumesc. Primul meu comentariu ar fi că lucrurile spuse aici nu sunt lucruri noi. Uh, sunt dezamăgită de faptul că experții nu au făcut niște propuneri concrete. Cunoaștem cu toții situația în detaliu și știm cum uh, s-a ajuns la această situație. Știm de ce a început Curtea de Conturi să facă um, niște audituri mai extinse, fiindcă au apărut probleme legate de implementarea fondurilor structurale. Întrebarea pe care o aveam noi pentru experți era alta. Am fi vrut să se facă o evaluare axată pe rezultate, care să treacă dincolo de activitatea curții de conturi. Și, niciunul dintre experți nu ne-a dat un răspuns la această întrebare, pe care am să o repet. Cum putem avea un audit axat pe rezultate, având în vedere că e vorba de bani publici, avem o datorie față de contribuabili. Să ne asigurăm că banii sunt cheltuiți în mod corect. Cum ne putem asigura, deci, că auditul nu se axează doar pe procedură, ci și pe rezultate, cum putem să ne asigurăm că banii sunt cheltuiți în mod corect, în mod transparent și că putem să le permitem contribuabililor să știe pe ce sunt cheltuiți banilor. Asta este un răspuns pe care l-am dorit din partea experților. Analizele dumneavoastră au fost interesante, dar tot ce ne-ați spus știam deja. Mulțumesc, domnul Vanisteroi, acum. Mulțumesc. Informațiile prezentate au fost uh, destul de utile, însă aș avea câteva întrebări. Vorbiți despre o evoluție mai degrabă decât de o revoluție. Uh, sunt de acord, dar atunci această evoluție în ce direcție va merge? Fiindcă acum se discută o revizuire a regulamentului financiar general. Și poate ar trebui să spunem că toate fondurile care se confruntă cu aceleași probleme la nivelul uh, execuției în statele membre au nevoie de o raționalizare mai clară pentru a ajunge ca responsabilitățile să fie clar demarcate. De regulă, acest lucru se întâmplă la nivelul statelor membre. Dumneavoastră ne-ați spuneți că aceste declarații de gestiune financiară ale statelor membre trebuie să fie mai concrete, mai precise. Însă, vreau să vă spun că acum două luni am făcut o vizită în Franța și oamenii sunt uh, destul de înspăimântați de faptul că după patru ani încă nu există niște rezultate concrete. Au fost făcute patru sau cinci audituri, dar um, rezultatele nu sunt clare și sistemul este unul foarte concret, complex. Ați spus că nu va avea loc o revoluție la nivelul uh, acestor politici. Cred că totuși cu noua perioadă ar trebui să existe o schimbare. E adevărat că Există state care doresc să urmeze măsurile așa cum sunt ele formulate în cadrul politicii agricole. Însă, dumneavoastră ne-ați spus că metodele diferă în ceea ce privește atribuirea acestor fonduri către beneficiari lucru care nu permite ca lucrurile să evolueze prea mult. Și atunci, cum vedeți uh, dumneavoastră lucrurile? Cum credeți că am putea evolua cu un nou regulament privind gestionarea partajată? Mulțumesc, domnul Kozlovski, acum. Mulțumesc, doamnă președintă. La rândul meu am și eu niște comentarii specifice. La articolul 39 din regulamentul general aș sugera ca suma de 100 de milioane să fie pragul pentru proiecte majore. Cred că acest lucru ar reprezenta o simplificare atât pentru statele membre cât și pentru Comisia Europeană. Apoi aș mai avea o a doua propunere care se referă la o reducere a intervalului de timp de la articolul 57 de, pentru IMM-uri reducere de la 3 ani la 2 ani. Pentru IMM-uri, în, prezen- în momentul de față, 3 ani este o problemă care le reduce gradul de competitivitate. O a treia propunere pe care aș avea-o se referă la frecvența activităților de control și de audit. Din experiența mea, am observat că într-o lună se pot derula trei audituri din partea a trei autorități în Polonia. Și acest lucru trebuie să fie redus. Mulțumesc. Domnilor experți, dacă doriți să interveniți cu răspunsuri pentru întrebările puse de colegi, în orice ordine doriți. Mulțumesc pentru aceste comentarii, spune domnul Bachtler. Din păcate, Cred că simplificarea nu e cuvântul potrivit folosit pentru acest uh, proces, pentru că implică în același rând o simplificare, dar și o abordare simplistă. După cum am spus în încheierea intervenției mele, avem de-a face cu un proces foarte complex, acela al gestiunii partajate. Dacă analizăm structura altor organizații sau altor sisteme cu mai multe niveluri, vedem că Acolo există aceleași provocări. La nivelul statelor membre, sistemele de guvernare multinivel funcționează în cadrul unui singur stat membru, pe cât în Uniunea Europeană se lucrează în 27 de state membre, fiecare cu propriile aranjamente instituționale. Am putea avea un sistem uh, simplu, cu transferuri simple de buget către statele membre, dar atunci uh, întrebarea ar fi de ce să avem o politică de coeziune europeană. Înțeleg uh, că există un anumit nivel de frustrare, așa cum ne-ați spus în intervențiile dumneavoastră. După părerea mea, soluția nu ar fi în găsirea unui panaceu care să rezolve totul, o serie dintre prezentările care au fost făcute astăzi cred că ne oferă însă niște indicii foarte clare cu privire la ceea ce poate fi făcut pentru viitor. Ian Gregor a rezumat foarte bine intervențiile noastre, spunând că e nevoie de aceleași norme de eligibilitate, metodologii consecvente, reguli stabile, uh, înainte și pe durata unei perioade de programare, audit coerent, uh, separarea dintre fraudă și alte nereguli, acestea ar fi niște recomandări concrete și foarte practice, aș zice eu, care um, arată foarte bine calea spre viitor. Mulțumesc. Domnule Bachler, mai dorește și altcineva să intervină pentru a da răspuns la întrebările puse? Mulțumesc, spune domnul Gregor. Aș vrea să mă refer la întrebarea pusă de domnul Van Nistelrooy. Cum să modificăm lucrurile cu regulamentul financiar? E o întrebare dificilă și cu atât mai dificil e să găsim un răspuns. O posibilitate ar fi să ne gândim la utilizarea sistemelor naționale de gestionare și control. Să vă dau exemplul nostru din Cehia, unde am definit trei jucători cheie la nivelul sistemelor de gestionare și control a fondurilor naționale. Avem un uh, ofițer de gestionare, un uh, uh, ofițer de contabilitate, care este, lucru care este asemănător cu structura aplicabilă de comisie, care are o structură similară. Deci o opțiune ar, pentru viitor ar fi să ne bazăm pe sistemele naționale de control să încercăm să le respectăm și să nu introducem uh, niveluri suplimentare de distribuire a funcțiilor fiindcă structura actuală de gestionare, certificare și audit este o structură destul de artificial construită. De exemplu, autoritatea de gestionare. În cadrul acestei autorități trebuie să se menține aceste trei funcții uh, la nivel național, cele pe care le-am uh, menționat eu și acestea sunt suplimentate și de o funcție de audit intern. Deci o idee ar fi să se respecte normele naționale sau structurile naționale. Mulțumesc. Nu știu dacă mai există și alți experți care doresc să intervină. Un comentariu, spune domnul Watson, pentru a relua cele spuse de colegii mei. Am putea să înlăturăm uh, nevoia pentru direcția de audit. De exemplu, și autoritățile uh, existente să funcționeze, să acceptăm că da, vor apărea erori, vor apărea nereguli, asta se întâmplă peste tot. Și asta ar fi o mare schimbare adusă sistemului. Așa atunci n-ar exista nemulțumiri la nivelul solicitanților. Dacă dumneavoastră credeți că sunteți nemulțumiți, gândiți-vă la uh, solicitanți care lucrează cu sisteme care se schimbă la fiecare perioadă de programare ei sunt oamenii care trebuie să livreze fondurile structurale, care primesc fondurile, dar apoi trebuie să îndeplinească niște cerințe foarte stricte și să lucreze cu opt structuri de audit diferite într-un interval foarte scurt. Și ei se simt puși la, cu spatele la zid. În ceea ce privește controlul privind uh, funcționarea acestor fonduri Curtea de conturi verifică comisia, nu uh, uh, acea structură de diseminare a fondurilor, dar nu, ei nu simt asta deloc. Trebuie să respectăm standardele internaționale, să nu mai avem Direcția Generală de Audit și asta ar produce o, ar produce o modificare foarte mare la nivelul fondurilor structurale. Mulțumesc! Tutaj odnieść się do tego pytania, jak... Aș vrea să mă refer la întrebarea următoare. Ce să facem pentru ca declarația anuală, uh, descărcarea anuală să fie mai acceptabilă pentru Parlament și Curtea de Audit? Analizele noastre arată că modul în care sunt organizate acum auditurile uh, face să fie dificilă să fie dificil un audit juridic, legal, procedural. Pentru că acesta trebuie să se ocupe de toate contradicțiile care se manifestă în cadrul structurii, uh, politicii structurale. Și până când nu se schimbă tipul de audit spre un audit orientat spre rezultat și spre performanță, vom continua să avem problemele pe care le avem. Uh, putem să încercăm tot felul de jmecherii, cum ar fi să creștem rata de eroare acceptabilă peste 2%. Da, cum am spus uh, și la început, asta înseamnă pur și simplu să tratăm uh, simptomele și nu, efect, nu cauzele problemei. Cred că o schimbare a tipului de controle, tipului de audit este necesară. Doamna președinte, mulțumesc. Să trecem acum la următoarea tranșă de întrebări. Doamna Sanchez-Schmidt. Mulțumesc, doamna președinte am ascultat uh, intervențiile experților și am senzația că există o problemă, un conflict între obiectivul de simplificare și nevoia de mai multă rigoare și de mai, puțină, mai puține erori. Deci suntem în această dilemă. Avem nevoie de să mergem mai în adâncime cu controle, dar să existe mai puțină eroare. Este o, ceea ce s-a întâmplat în perioada 2000-2006 a provocat anumite reacții în statele membre și am ascultat pe unul dintre experți spunând că e greu să schimbi lucrurile în, uh, la jumătatea drumului. Da, cred că toată lumea are nevoie de mai multă flexibilitate și claritate, de o povară administrativă mai mică și, pe de altă parte, cu toții suntem de acord cu Curtea de Conturi uh, când spune că controlele trebuie făcute cu cât mai puține erori. Uh, aceste Uh, modificări la jumătatea drumului mi se par totuși uh, nu unele radicale, ci mai degrabă o încercare de a ne adapta la o situație și uh, dacă ne gândim că regulile pentru perioada actuală au fost create în 2004 pentru a intra în vigoare în 2007 și acum suntem în 2010, deci practic suntem acum operăm pe baza unor reguli vechi de șase ani. Ori situația actuală este diferită față de cea din 2004 când s-au făcut aceste reguli. Poate că ar trebui să ne gândim și la nevoia de a ne adapta la situația actuală prin care trecem astăzi și uh, poate că regulile nu mai corespund în totalitate pentru că au fost făcute într-o altă perioadă și acum se vorbește de elevii buni și elevii mai puțin buni, începește procentajul de eroare care ar avea nevoie să-și corecteze aceste erori și cred că ei trebuie ajutați în această corectare a erorilor, dar uh, pentru cei, pentru elevii buni, ca să spunem așa, de ce să nu uh, uh ușurăm atunci controlele și să uh, consacrăm aceste controle mai degrabă acelor state membre, să le concentrăm pe acele state membre care au o rată mai mare de eroare. Eu nu zic să le pedepsim, dar să le ajutăm în acest proces și prin intermediul acestor controle să-și îmbunătățească situația. Doamna președinte, uh, domnul uh, Angurakis. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să vă fac o propunere Personal, uh, sunt anumite lucruri pe care eu nu reușesc să le înțeleg și atunci vă fac următoarea propunere, doamna președinte. Ar putea eminenții experți să se adune la oaltă și să scrie o mică propunere și să vă, pe, pe hârtie și să vă spun de ce. Uh, Până la urmă, dezbaterea aceasta ajunge tot la chestiunea erorii și la problemele de, legate de fraudă. După mine, este foarte bine și foarte corect să abordăm aceste probleme și până la urmă primul care a făcut acest lucru a fost reprezentantul uh, guvernului polonez și de asemenea reprezentantul ceh. Aici noi discutăm de o problemă care nici măcar nu era, nu făcea obiectul studiului, nici măcar studiul uh, doctorului Basler uh, nu, nu îl conținea acest subiect și cu atât mai puțin celelalte studii. Nicăieri nu se spune cum a influențat procedura de simplificare, uh, rata de eroare sau, sau rata de fraudă. Nu avem așa ceva, nu există date de acest tip. Deci nu înțeleg de ce s-a abordat uh, chestiunea. E bine că s-a abordat, dar există o, pro- o propunere, o problemă aici. Despre ce vorbim de fapt? Eu vin dintr-o țară unde situația e gravă, așa cum știți. Și recunosc fără probleme acest lucru. Dar uh, această procedură de simplificare trebuie să știm uh, la ce, a ce uh, corespunde ea, ce cerem. În al doilea rând, uh, în studiul uh, domnului Bachelor, Bachler. Uh, avem un uh, tablou, avem o, un grafic cu tot felul de culori, verde, roșu, albastru, din care rezultă că măsurile de simplificare au fost bune, sau ce obțin așa înțeleg eu. În studiul domnului Blomayer, pe de altă parte, și dați-mi voi să caut pagina exactă, O secundă, nu mai reușesc să găsesc pagina, spune vorbitorul. Ba da, am găsit-o, este pagina 8 și pagina 9 după aceea, dar mai ales pagina 9. Aici se spune că 71% dintre persoanele care au răspuns la studiu consideră că nu a existat nicio schimbare reală, nicio îmbunătățire în ce privește uh, rata de absorpție. Și pe pagina următoare se spune că 60% consideră că povara administrativă, de fapt, nu s-a schimbat. Și atunci îmi pun întrebarea, din aceste două studii, dintre aceste două studii, care este cel corect? Care îmi dă concluziile corecte? Pentru că ele se contrazic. Al treilea lucru și închei cu asta. Eu cred că întrebarea pusă de domnul Bachler este foarte importantă. La pagina 13, acolo unde pune următoarea întrebare care sunt riscurile acceptabile pentru politica de coeziune, dar nu răspunde la această întrebare. Nu ne dă criterii care să ne permită să evaluăm aceste riscuri. Și, bineînțeles, pe aceeași pagină găsim o propunere uh, sau o reflexie a uh, domniei sale privind armonizarea criteriilor de eligibilitate. Dar această propunere este o propunere formală. Noi știm că există nouă criterii de eligibilitate și că în acest moment este mult mai ușor uh, să se gestioneze programul, dar există o propunere care are și anumite inconveniente de care trebuie ținut seama. În fine, eu uh, cred că ce ar trebui să ne preocupe pe noi este ceea ce a spus colegul nostru polonez. Îmi cer scuze că i-am uitat numele. Uh, problema. Nu sunt procedurile. Procedurile în marea lor majoritate sunt bune. Întrebarea este, problema este să știi dacă o anumită sumă este destinată unei anumite lucrări și dacă, într-adevăr, acea sumă va permite uh, ducerea la bun sfârșit acestor lucrări. Eu cred că asta este problema doamna președinte. Dragi colegi, mai sunt trei colegi care vor să ia cuvântul și după aceea aș vrea și eu să dau cuvântul și comisiei. Deci vă rog să încercați să fiți cât mai subcinți ca să... Și de asemenea, eventual, să spuneți uh, cine dori să vă răspundă la întrebare. Mulțumesc foarte mult, domnul Albrecht. Acum are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Uh, cred că voi vorbi engleză. În primul rând, uh, vreau să mulțumesc uh, experților pentru informații și pentru cercetări. Eu nu cred că ne putem aștepta de la experți să facă propuneri detaliate, pentru că propunerile nu pot fi decât consecința unor decizii pe care le luăm noi. Propunerile n-ar trebui să se facă înainte de luarea unei decizii și cred că în Parlament ne confruntăm cu o situație destul de interesantă în special uh, la Comisia de Control Bugetar, ne confruntăm cu dezbaterea cu uh, Curtea de Audit. Curtea de Audit uh, critică Comisia pentru o serie de erori, membrii Parlamentului amestecă erorile cu fraudele, dar în continuare discutăm de un nivel posibil sau acceptabil de eroare și, practic, Curtea de Audit cere Comisiei mai mult control. În același timp avem planul de relansare, iar în cadrul lui discutăm nevoia simplificării. Deci, practic, încercăm cumva să punem apa și focul la oaltă. Deci cum să simplificăm și să avem și mai multe controle în același timp. Așadar, tot acum discutăm uh, reglementarea financiară și uh, regulamentul financiar și după cum știm, avem chiar pe masă prima propunere a COCOBU în legătură cu procedurile pentru agricultură și pentru fonduri structurale. Există aceste propuneri, sunt deja, le avem pe masă. Dar uh, întrebarea este, problema este imposibilă, pentru că avem două politici complet diferite și două chestiuni complet diferite. Și acest lucru mie îmi rezultă foarte clar din aceste studii și din experiența acumulată. Avem două strategii. Una este cea evoluționară, adică haide să încercăm să facem ceva Uh, oarecum complicat, dar care va da rezultate în 10-15 ani, sau abordarea revoluționară. Deci, înainte să înceapă noua perioadă financiară, să ne punem neapărat întrebarea cum definim managementul uh, comun, managementul în, comun între Uniunea Europeană și cele 27 de sisteme diferite. Cum să facem din aceste sisteme diferite un sistem de management comun? Asta e problema crucială. Apoi, problema eligibilității. Cu alte cuvinte, ar trebui să avem o eligibilitate armonizată a tuturor investițiilor sau am putea avea un tip de eligibilitate pentru partea europeană și un alt tip de eligibilitate pentru partea sau pentru părțile naționale, care sunt complet contradictorii și care fac pe beneficiar să, să nu mai înțeleagă nimic. Apoi, ar trebui să dăm încredere statelor membre, dar nu să le trimitem direct banii, ci să le facem direct responsabile pentru implementare, management și control sau nu avem încredere în statele membre, să zicem, din cauza tuturor acestor erori, etc. Și am vrea să le controlăm din ce în ce mai mult. Eu, eu cred că asta este absolut imposibil. Deci asta sunt opțiunile. Ori avem mai multă încredere în statele membre și poate mai târziu eventual să verificăm. Deci să avem încredere, dar să verificăm. Sau să avem două centre de decizie, deși eu nu cred că așa lucrurile vor funcționa. Nu putem, de exemplu, armoniza toate sistemele de distribuție a banilor, pentru că banii din uh, sectorul agricol au un, un caracter complet diferit. Nu există acolo achiziții publice. Plus că avem în fiecare țară membră câte un sistem care nu este armonizat cu cele din celelalte țări membre. Deci cred că trebuie să ne punem această întrebare crucială în legătură cu managementul comun. Cum definim acest management comun împărtășit și dacă luăm chiar în serios această idee, atunci cum facem armonizarea, uh, achiziții publice, eligibilitate, etc. Și care e zona de responsabilitate a statelor membre? Pentru că dacă nu, ne vom confrunta cu și mai multă complexitate, cu și mai mult control și uh, întreaga responsabilitate va fi trimisă statelor membre fără să le dăm în același timp și posibilitatea statelor membre de a decide. Așadar, statele membre vor aplica și mai multe controle asupra beneficiarilor, beneficiarii vor fi furioși și asta e un lucru pe care l-am observat în timpul misiunilor comisiei noastre, sunt din ce în ce mai mulți beneficiari care renunță la fondurile europene pentru că sunt mult prea complicate. Spun, mulțumim foarte mult, preferăm să ne ducem la bancă să luăm credit, pentru că e prea complicat. Uh, cred că trebuie luată o decizie politică, care poate fi considerată eventual chiar revoluționară. După aceea, evident, să discutăm detaliile și sigur că va trebui să discutăm declarațiile naționale, declarațiile de asigurare și așa mai departe. Dar haideți să convingem instituțiile europene că avem de ales între a avea încredere în statele membre și după aceea să uh, vedem ce se întâmplă, să primim de la informații, uh, în legătură cu evoluția proiectelor sau nu avem încredere în statele membre, vrem să centralizăm totul la Bruxelles și atunci nu o să funcționeze prea mult lucrurile. Mulțumesc, domnul Vlașac. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Nu vreau să repet ceea ce tocmai a spus colegul Ian Olbricht. Vreau doar să adaug câteva lucruri cât mai succint posibil pentru a-mi explica punctul de vedere. Eu cred că simplificarea ar trebui să facă sistemul mai comprehensibil, mai ușor de înțeles. Ar trebui să avem terminologie uh, și metodologie uh, coerente care să implice metode comune, ar trebui să avem aceleași criterii de selecție. Nu poți să ai situații în care într-un fond se include TVA-ul și în, alt, în cazul altui fond nu se include TVA-ul, de exemplu. Trebuie să existe, cu alte cuvinte, aceleași reguli, de exemplu, reguli pentru autorizarea tuturor proiectelor, atât la nivelul statelor membre cât și la nivelul Comisiei și de asemenea ar trebui să avem aceleași reguli și aceleași criterii de plată a banilor și toate aceste reguli trebuie să fie niște reguli stabile nu vrem să-i descurajăm pe micii aplicanți de la folosirea acestor fonduri. Doamna Catrin Berter. Mulțumesc foarte mult. Mi se pare că am căzut uh, într-o capcană aici. Uh, adică noi trimitem uh, auditori, audităm aceste proiecte și de fapt ce trebuie să știm noi este dacă banii sunt realmente cheltuiți pe lucrurile pentru care s-a făcut proiectul, s-a făcut cererea de proiect. Și am auzit două uh, lucruri. Una, cred, de la colegul Olbricht, uh, în care a spus nimeni nu ne-a întrebat dacă proiectul respectiv, dacă podul respectiv din proiect a fost realmente construit. Și știind cât de grijulii sunt uh, scoțienii Uh, cu banii. Mi se pare realmente că o situație de acest gen este absolut uh, uh, anormală și la ultima noastră întâlnire am ascultat o evaluare a unora dintre proiecte despre care s-a spus că nu își realizează obiectivele pentru care fuseseră create de la început. Și asta înseamnă evident că se ratează țintele. Trebuie să trimitem uh, inspecții de evaluare a proiectelor care să ne permită să spunem dacă aceste proiecte au loc, dacă nu uh, putem să tragem concluziile de rigoare, trebuie să-i ajutăm pe cei care încearcă să realizeze proiectele pentru care au aplicat Uh, la finanțare și putem să împărtășim uh, experiențe și avem nevoie ca aceste proiecte să aibă succes și să putem să spunem cetățenilor noștri, da, uite, banii voștri au fost cheltuiți în acest mod și mici inspecții uh, ad hoc pot fi făcute fie de aici la nivel central, fie de către echipe trimise la fața locului, dar avem nevoie de evaluare nu să ne ducem și să, să uh, despicăm firul în patru în cazul fiecărui proiect, pentru că atunci nu se va întâmpla altceva decât că oamenii uh, nu vor mai cere acești bani, nu vor mai aplica pentru aceste fonduri, pentru că procesul e mult prea dificil și prea greu. Doamna președinte, mulțumesc. Am și o întrebare foarte concretă pentru noastră și poate și pentru reprezentantul Comisiei. După cum știți, Comisia recent a finalizat, sper cel puțin că așa e cazul, ă, a, a finalizat procedura de evaluare a, a ă, conformității și evaluare de conformitate și mai sunt trei ani până la următoarea perspectivă financiară. V-ați gândit eventual la posibilitatea de a folosi evaluarea de conformitate ă, ca un fel de garanție pentru următoarea perspectivă financiară, deci ca să nu intrăm din nou în procesul de evaluare a conformității, ci să avem niște sisteme create în așa fel încât evaluarea de conformitate care s-a făcut deja la nivelul statului membru să poată funcționa și ca bază pentru viitoarea perspectivă financiară. Și acum uh, dau cuvântul experților, reprezentantului Comisiei, oricine dorește să reacționeze Uh, să răspundă sau să facă un comentariu final. Uh, sunteți uh, liberi să o faceți. Nu știu cine pe Domnul Watson, vă rog. Question. Mulțumesc. Din punctul nostru de vedere, evaluarea de conformitate este punctul de început și de sfârșit. Așteptăm să fim judecați pe măsură pe ceea ce apare în această evaluare, însă aceasta se referă doar la programul 2007-2013. Dacă regulile se vor schimba, va trebui să schimbăm sistemul de gestionare a controlului. Este un sistem bun, însă toate schimbările majore vor necesita timp. Mulțumesc pentru a răspunde la eh, pentru a întrebă, răspunde întrebării domnului deputat din Grecia în legătură cu ceea ce se spune în ceea ce privește eficiența măsurilor. Este prea devreme uh, pentru a judeca pe deplin eficiența acestora, pentru că uh, este uh, vorba de evaluări, evaluări atât de uh, punctuale încât este foarte greu să, uh, ca acestea să aibă un impact asupra uh, ratei de eroare. S-au pus mai multe uh, întrebări. Un uh, asemenea uh, sondaj a fost de la autoritatea de gestionare și altul de, altă, de la altă autoritate. Însă există uh, măsuri foarte, difer, diferențe foarte mari între măsurile diferite și dacă privim aceste măsuri, trebuie să le evaluăm. Graham, Graham Watson a spus că multe dintre măsuri uh, vor avea impact pozitiv pe uh, uh diverse aspecte ale administrației și nu vor reduce povara administrativă totală. Dacă ne uităm la uh, ratele forfetare, acestea implică o administrare mai mare în, pe termen scurt pentru a fi implementate. Mulțumim, domnule Gregor. Mulțumesc. Eu aș răspunde la două probleme. Bineînțeles, intervențiile în ceea ce privește fondurile structurale și pe politica de intervenție sunt diferite, însă eu sunt de părere că sistemul pentru agricultură poate face față programelor multianuale, cum ar fi dezvoltarea rurală și înche- încheierea anuală a conturilor, însă încheierea actuală a conturilor este diferită. În ceea ce privește acreditarea, Înțeleg că acest lucru ar uh, fi posibil pentru fondurile structurale, însă trebuie să înțelegem la ce se face referire de fapt. Această politică agricolă trebuie să fie bazată pe un audit uh, complet al sistemului. Este necesar să fie monitorizate criteriile de acreditare și anume să se îndeplinească Uh, să se vadă dacă toate agențiile îndeplinesc criteriile. Le-am cerut colegilor mei, i-am întrebat pe colegii din Direcția Generală Regio ce înțeleg prin autoritate de acreditare și ei au spus că este un proces ad hoc de la început. Deci există o incoerență între cele două politici și în uh, regulamentul financiar se spune că orice rol al comisiei poate să fie definit prin uh, reglementări specifice pe sector. De ce la Direcția Generală a Agricultură se acceptă acreditările naționale și la Direcția Generală Regio trebuie să, ca acest, această direcție generală să aibă un rol, un fel de aprobare a comisiei. Vă mulțumesc. Mulțumesc mă voi referi la cele două puncte care nu au primit răspuns. Un punct a fost, uh, a fost auditorii și este foarte ușor ca un auditor să verifice numere, cifre, conturi nu este foarte ușor ca auditorii să verifice rezultatele, dacă s-au uh, construit podurile și așa mai departe. Este nevoie de altă metodologie, o altă mentalitate și un alt tip de auditare. Este vorba de uh, alte tipuri de date și nu cifre. Este foarte ușor să verifici cifrele atunci când interacționăm, când vorbim despre interacțiune și ECA, cumva este o relație inversă. Știu că este dificil, însă este vorba de o uh, întrebare justificată. Uh, autoritățile naționale pot să întrebe cât uh, trebuie să fie cheltuit pentru a îmbunătăți un sistem care nu este stricat, are nevoie doar de ușor, uh, îmbunătă- ușoare îmbunătățiri. Nu înseamnă că dacă se introduc fondurile structurale în metodologie, vor apărea rate de eroare mai scăzute. Probabil că se va întâmpla invers. Uh, există aici un proces de învățare. Vă mulțumesc, domnul Marek Alba, domnul Blomayer, domnul Bercoviț atunci. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și experților și uh, a fost pentru Comisia Europeană o discuție foarte interesantă. Vreau să spun două lucruri. În primul rând, să mă refer la ceea ce a spus domnul Blondmaier în legătură cu consultarea. În ultimii doi ani am avut un proces extrem de intens de discuții și consultări cu experții din statele membre și la nivel regional. Și am făcut acest lucru pe baza unei serii de grupuri de lucru și alte contacte. Astfel, am identificat multe din problemele mici din aceste politici uh, am uh, primit mesajul din, de la experții din statele membre că poate evoluția ar trebui să fie calea și nu revoluția. Punctul de plecare este să vedem ce nu a funcționat bine și uh, să vedem ce putem îmbunătăți uh, și simplifica. Vom prezenta propuneri în acest context. Vreau să subliniez că avem nevoie de o abordare mai țintită față de risc. Unul dintre mesajele pe care le primim este că nu alocăm resursele acolo unde există riscul, așa încât înaintăm spre o proporționalitate și o diferențiere mai mare în viitor. Pentru a vă răspunde la întrebarea în legătură cu evaluarea de conformitate. dacă procesul actual de conformitate ar putea reprezenta o bază pentru viitor. Singurul lucru este că toc, pe care vi pot spune este că tocmai am început o evaluare a uh, acestor proceduri și evaluarea este pozitivă. Statele membre au găsit că acest proces este unul util. În ceea ce privește regulamentul financiar, Există preocupări că se face o propunere de a se prelua sistemul agri. Nu aceasta este intenția noastră, opinia noastră în Direcția Generală Regio este că există anumite elemente în sistemul agri care ne pot ajuta în viitor. Și aș dori să mă refer la un exemplu aici. Există uh, această noțiune a unei compensări anuale a conturilor. Acest lucru are pentru noi două avantaje. În momentul actual, noi și beneficiarii trebuie să așteptăm până la sfârșitul program, perioadei de programare. Deci 2 ani, 2 ani jumătate după sfârșitul acestor programe pentru a avea o, uh, un raport, o închidere a întregului proiect. Poate să dureze 10-12 ani. Este vorba de o povară administrativă extrem de mare. Dacă am putea găsi o modalitate de a avea o procedură anuală de a verifica fondurile și de a uh, spune că un pro, pro, proiect s-a terminat, acest lucru ar facilita, facilita lucrurile pentru toți. Trebuie de asemenea să fim uh, realiști și felul în care răspunde Comisia față de Parlament este o procedură anuală. Trebuie să găsim o modalitate prin care să putem explica ceea ce s-a întâmplat în statele membre autorității bugetare. O modalitate clară și simplă. Există o modalitate foarte simplă uh, uh, pe care o folosește Direcția Generală Agri. Însă există și multe lucruri la Direcția Generală Agri care nu sunt simple. Noi însă nu trebuie să respingem totul, trebuie să fim pragmatici. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc în numele tuturor. Mulțumim foarte mult uh, ideile dumneavoastră și evaluarea pe care ați făcut-o. Uh, ne, ne-ați dat foarte multe idei pentru a pregăti schimbările viitorului. Am luat notă de dubiile și întrebările exprimate de colegi Um, la Comisia Regii. Există și viziuni divergente, însă foarte multe depind de experiențe, de beneficiarii finali, de diversi actori din, din sistem. Trebuie să vedem diverse abordări, pentru că, în mod clar, complexitatea acestei simplificări încercări este o problemă în sine. Ceea ce am înțeles de asemenea foarte clar este că pentru fiecare soluție există și costuri și beneficii. Trebuie să găsim întotdeauna un echilibru la care m-am referit chiar la începutul discuției noastre. Din nou vă mulțumesc și cererile pentru comisie sunt că există anumite elemente ale politicii care vor rămâne. Evaluările de impact de mediu uh, și celelalte proceduri care necesită aprobarea de către serviciile comisiei. Știm cât de mult durează aceste lucruri în mod normal și că există întârzieri. Deci poate comisia ar putea să vadă cum se pot accelera lucrurile uh, pentru ca durata aceste proceduri să, acestor proceduri să nu uh, prelungească durata proiectelor cu până un an. În acest, pe această notă încheiem Mulțumim tuturor experților și tuturor celor care au participat la dezbatere. Sper că ne vom reîntâlni în următorii ani când vom discuta exemple concrete ale cadrului de reglementare. Vă mulțumesc tuturor. Stimați colegi. And now we, we move um, to our... Iar acum Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, uh, sesiunea de vot. Ca de obicei, aș dori să verificați dacă vă funcționează consola de vot. Vă rog să introduceți cartelele de vot pentru a testa sistemul de vot. Putem deschide votul? Vă rog, votați, este un vot de test. Uh, the vote is close to be closed. It's still open, there's still less. Votul este încă deschis, nu a votat toată lumea. Still two people didn't vote. Există două persoane care nu au votat. Funcționează totul. Mi-am pierdut cartela de vot. Uh, voi vota manual. Deci închidem votul. Începem cu punctul 4, care este mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Uh, este aprobat, dar nu a votat toată lumea if there is, I mean, mm, no, 11. Between 8 and 11 we can vote. Okay, we vote, dear... Deci, stimați colegi, începem votul la punctul 4. Amendamentele 8, 9, 10 și 11. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Putem să le luăm și pe următoarele în bloc. 14, 15, 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2. Acum putem să le votăm în bloc. De la 2 până la 7 în bloc. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Și vot cu apel nominal uh, pentru proiectul de aviz. S-a deschis votul. S-a închis votul. 40 pentru, un vot împotrivă. Se adoptă. Felicitări raportorului, care este chiar doamna președinte. Trecem acum la un punct mai dificil, punctul 5. Dezvoltarea potențialului de creare de locuri de muncă. Este o votă, vorba de un vot lung și complex. Începem cu compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? Deci votăm acum prima parte din amendamentul 1. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? Trecem la compromisul 2. Pentru? Vă rog să votați Cine este pentru compromisul 2? Încă o dată. Compromisul 2. Pentru? Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 10. Amendamentul 10 are trei părți. Este vot pe părți. Votăm acum prima parte. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri este respinsă. Partea a treia pentru, împotrivă, abțineri și este respinsă și partea a treia. Amendamentul 14 pentru 14 pentru, împotrivă, abțineri, ab- nu este clar, cred că trebuie să verificăm. Deci vot electronic pe amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. 25 pentru 16 împotrivă, deci se adoptă. Trecem la compromisul 3. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că este aprobat, dar putem verifica dacă doriți. Nu? Atunci trecem la compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum 28 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 29 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că este aprobat. Treizeci unu pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Îmi pare rău, spune doamna președinte, era 31 cu amendament oral, deci trebuie să repetăm. Să înțeleg că nu există obiecții la acest amendament oral. Cine este pentru? 31 cu amendament oral. Împotrivă? Abțineri se adoptă. 33 pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 35 pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abține se adoptă. Treizeci nouă pentru. Treizeci nouă. Cine este pentru? Votăm pentru amendamentul lingvistic. Deci este 39 cu amendamentul lingvistic. Deci trebuie să votăm 39. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 40. Pentru? A, deci 41. 41 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 6, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 51, cine este pentru? 51. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Este respins. 52 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că este adoptat. Și trecem acum la votul pe proiectul de aviz. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 40 pentru, două voturi împotrivă și o abținere. Vă mulțumesc, felicitări raportorului. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, numărul 6, problema insulelor regiunilor autonome Madeira și Azore. Azore. Avem un schimb de opinii astăzi și termenul pentru amendamente este deschis. Poate vă amintiți că am vorbit despre acest subiect la ultima noastră ședință. Este vorba de o consultare necesară pe ultimele decizii pe care le-am luat datorită intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona și trebuie să se introducă noi articole pentru actele delegate. Comisia ne consultă din nou pe această temă. Sper să adoptăm acest uh, raport fără amendamente, însă serviciul juridic m-a avertizat că se poate crea un precedent dacă introducem amendamente. Deci de aceea controlăm această procedură. Uh, vrem să ne asigurăm că Parlamentul va fi informat uh, de orice modificări viitoare a actelor adoptate de către Consiliu printr-o procedură legislativă specială. Acte în legătură cu care vrem să fim consultați. Eu am propus trei amendamente care să introducă această cerință de consultare a Parlamentului în viitor. Nu știu dacă dorește să, intervin, să intervină cineva. Domnul Teșera. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate aș vrea să vă mulțumesc în mod special pentru implicare și pentru corectitudinea cu care ați abordat acest dosar, foarte important pentru regiunile Madeira și Azore. E important să intre în vigoare, având în vedere problemele cauzate de schimbarea temeiului legal. Aș vrea să îmi exprim nemulțumirea legată de neacceptarea Consiliului și Comisia propunerile făcute de Comisia noastră care urmăreau introducerea de noi produse pe această listă. Produse care deja intrau în cadrul regulamentului anterior și care ar fi trebuit să ajute la îmbunătățirea competitivității în regiunile Madeira și Azore. Aceste produse industriale, materii prime, au fost solicitate în document ultra transmis de comisia noastră, însă propunerea a fost respinsă. Și astfel, uh, Comisia și Consiliul au dat dovadă de inconsecvență, chiar de schizofrenie într-o anumită măsură, pentru că în ultimele săptămâni au existat inițiative ale Comisiei și Consiliului. De exemplu, mă gândesc la forumul organizat de Comisie, la care am participat și eu, în care se vorbea de noi strategii pentru regiunile ultraperiferice. În același timp, însă, când ne confruntăm cu ocazii concrete de acest gen, pentru ca Consiliul și Comisia să pună în aplicare concret această nouă strategie pentru regiunile ultraperiferice din motive de costuri, dar totuși e vorba de niște costuri minime aici. Deci, din astfel de motive, Comisia și Consiliul refuză să treacă la fapte. Și aș vrea să îmi manifest aici neplăcerea față de modul în care propunerea noastră a fost tratată de Comisie și Consiliu. Însă sper că, odată pentru totdeauna, se va putea finaliza acest text legislativ pentru a putea intra apoi în vigoare în beneficiul regiunilor ultraperiferice. Doamna președintă, mulțumesc. Mai dorește să intervină cineva? Avem un termen foarte scurt pentru depunerea amendamentelor, 28 de iunie, și la începutul lui iunie, iulie, în următoarea întâlnire, vom vota pentru a vota această procedură. Mulțumesc, domnule Teșera, pentru implicare și trecem acum la punctul 7 de pe ordinea de zi. După cum știți, dragi colegi, Grupul de lucru și consilierii politici au lucrat foarte intens în ultimele zile, chiar și astăzi, și la nivelul coordonatorilor am început să convenim asupra versiunii finale a documentului de poziție și am convenit că la finele întâlnirii de astăzi vom uh, reviziona proiectul de document în vederea încheierii acestei proceduri cât mai repede posibil pentru a putea prezenta pentru aviz la începutul lui iulie la DigiRegi. Aceasta este situația și invit uh, coordonatorii să rămână după încheierea întâlnirii noastre pentru a finaliza acest proces. Există comentarii? Domnul Angurakis, vă rog. Mulțumesc. Foarte scurt am o declarație de făcut. Am participat la întâlnirea coordonatorilor și, într-adevăr, toate grupurile politice fac o muncă foarte interesantă aici, însă GUE nu participe la acest grup. Știți, probabil, și din păcate noi nu putem contribui la elaborarea acestui text, din următoarele trei motive. În primul rând, acest text face parte din strategia Lisabona și strategia 2020